So, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls Sie noch einen Platz finden. colegi, dragi colegi, vă rog să luați loc. Și propun să ne reluăm ședința. Începem cu pregătirea conferinței COP19 care va avea loc în perioada 11-22 noiembrie la Varșovia. În această dimineață l-am uh, avut alături de noi pe viitorul președinte al COP. Am avut uh, un schimb de opinii în vederea pregătirii conferinței și am transmis și noi mesajele noastre viitorului președinte al COP. Iar acum trebuie să ne începem și noi activitatea aici. Avem uh, o rezoluție în pregătire și sperăm ca aceasta să se bucure de majoritate în final, însă până una alta nu trebuie să ne preocupăm de acest aspect. Uh, vom uh, începe cu adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral și apoi vom trece la următorii pași. Însă, înainte de a da cuvântul colegilor noștri, celor doi colegi îi salut alături de noi pe Arthur Lesca, care este director pentru afaceri internaționale și strategii climatice la DG Climate și propun să-i dau lui pentru prima dată cuvântul pentru a face o introducere, iar ulterior vom începe și noi procedura noastră. Vă rog, aveți cuvântul. Ähm, da- Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și aș vrea să spun și eu câteva cuvinte cu privire la conferința de la Varșovia. Voi continua în limba engleză pentru că aceasta este o limbă pe care o stăpânesc în mod normal ceva mai bine, mai ales atunci când vine vorba despre schimbările climatice. Varșovia nu va fi locația pentru o conferință prea ușoară, mai ales dacă este să privim lucrurile din perspectiva publicului, pentru că Varsovia nu este o conferință de la care să ne așteptăm la un mare succes. Nu putem să ne așteptăm la vreun nou protocol de la Kyoto sau un acord de la Copenhaga, dar va fi un pas intermediar pe calea către obținerea și încheierea la Paris a unui acord global. Dar această conferință nu va fi nesemnificativă. Va fi un uh, eveniment semnificativ pentru că trebuie să se întâmple ceva, astfel încât să ajungem la o concluzie în 2015 uh, cu privire la negocierile internaționale. Iar dacă este să privim spre anul 2015 și acordul global care va fi încheiat, important este că toate părțile iau în considerare în ce măsură pot contribui la uh, acordul din 2015. Poate că ați observat că în uh, public are loc o discuție cu privire la acordul din 2015 și ce va conține acesta. Acordul din 2015 trebuie să conțină angajamente. Acest lucru este clar. Noi uh, angajamente care depășesc anul 2030. Dar aceasta nu este o concluzie uh, la care se ajunge pur și simplu. Există multe părți care uh, nu sunt de acord, care pun această concluzie sub semnul întrebării și solicită eventual o amânare. Așadar, este foarte important că Varșovia este un punct de pornire pentru a lua în considerare cu ce pot contribui la acordul din 2015. În Uniunea Europeană, după cum știți, președintele Barroso s-a angajat și, de asemenea, comisarul Hedegaard uh, s-au angajat uh, cu privire la termenul 2030 uh, în contextul uh, reconfigurării politicii energetice până atunci. Acesta este uh, primul obiectiv pentru un mandat european cu privire la acordul din 2015. Și sperăm că până la sfârșitul anului să redactăm un document care să poată fi discutat cu Parlamentul și care să poată fi discutat și între statele membre pentru a progresa și a stabili poziția Uniunii Europene, pentru a vedea mai clar uh, cu ce poate să contribuie Uniunea Europeană după anul 2030. Așadar, avem nevoie de un semnal clar de la Varșovia în această privință din partea tuturor și acesta poate să fie completat cu uh, construcție de capacitate uh, pe care anumite țări în dezvoltare ar putea să o folosească. Să folosească asistența tehnică pentru a trece prin acest proces, astfel încât să determine care va fi contribuția lor. Și după cum bine știm, acesta nu este un exercițiu ușor în Europa. Un al doilea aspect important, și a fost subliniat și în această dimineață, iar în discursul ministrului a menționat acest lucru, există o uh, diferență uh, de ambiție uh, până în 2030 și toate părțile sub mandatul de la Durban au promis că vor analiza aceste aspecte pentru a vedea cum poate fi acoperită această prăpastie de ambiție. Există țări care vor ca 2014 să devină anul ambiției. Ele se gândesc la propriile obiective, angajamente pe care și le-au asumat până în 2020. Și aceasta uh, va fi o greutate pentru Uniunea Europeană. S-a uh, prevăzut deja în proces că va exista o revizuire a partidelor care cad sub incidența protocolului uh, de la Kyoto, dar uh, nu există așa ceva pentru cele externe. Uh, iar cei 30% ai noștri sunt condiționați uh, de condițiile adecvate. Asta înseamnă că celelalte părți trebuie să uh, contribuie cu angajamentele și promisiunile lor. Așadar, este necesar să ne asigurăm că la Varșovia obținem un rezultat echilibrat, astfel încât nu numai Uniunea Europeană să um, fie în centrul atenției în anul 2014. Pe lângă aceste aspecte, mai vorbim și despre implementare, care este un sector important. În opinia publică se, s-a uitat că în ultimii patru ani au fost luate o serie de măsuri importante. Aș spune că am închis chiar un capitol în ceea ce privește negocierile internaționale cu privire la schimbările climatice. Ceea ce am dorit să realizăm la Copenhaga, cred că am reușit să realizăm în ultimii patru ani. Angajamente mai puternice din partea a 90 de țări uh, din uh, lume, acoperând 80% din emisiile globale, iar din partea Uniunii Europene, partea noastră uh, trece la o a doua perioadă de angajament sub protocolul de la Kyoto, iar uh, Comisia în acest moment pregătește toate documentele pentru ratificarea Uniunii Europene. Deci ratificare la nivel uh, comunitar. Acest lucru este necesar să fie ratificat și de 28 de state membre la parlamentele naționale. Așadar, va fi un proces uh, referitor la care uh, ne vor întreba multe țări din lume cât de departe am ajuns. Important este că am început cu implementarea de la 1 ianuarie 2013 și uh, ne vom respecta angajamentele pe care le-am luat prin semnarea protocolului de la Kyoto. De asemenea, vrem să observăm aceleași eforturi și seriozitate cu privire la implementare din partea tuturor celorlalți. Vrem să observăm uh, progrese și la Varșovia. Așadar, deciziile din trecut vrem să ne asigurăm că au fost deja implementate. Vorbim aici despre noi instituții, Fondul Verde pentru Climat, uh, Comitetul Permanent, uh, pentru finanțare, Clean Technology Center și multe alte instituții uh, despre care vrem să știm că funcționează în mod corespunzător. Vor fi decise și alte programe, iar toate aceste instituții trebuie să fie evaluate. Și cu toții va trebui să ne aducem contribuția. O întrebare dificilă, care va fi adresată la Varșovia, se va referi la finanțarea în acest domeniu. Există angajamente asumate la Copenhaga de a mobiliza 100 de miliarde de dolari americani uh, din partea țărilor dezvoltate care să fie investite în acest sector. Țările dezvoltate, țările în curs de dezvoltare uh, ne roagă să ne clarificăm planurile uh, pentru a se putea ajunge la această sumă până în anul 2020. Ca Parlament sunteți întotdeauna implicați în procesele bugetare și știți că nu este ușor să se înainteze o propunere bugetară până în anul 2020. Nu, nu este ușor nici pentru Comisia Europeană, nici pentru statele membre individuale. Dar ceea ce trebuie să arătăm din partea Uniunii Europene este că răspundem la cererile și solicitările țărilor în curs de dezvoltare, astfel încât ele să își poată îndeplini angajamentele asumate prin acordul de la Copenhaga statele membre ale Uniunii Europene uh, își consultă registrele pentru a putea să spună ceva cu privire la ceea ce s-a făcut uh, cu privire la uh, finanțarea climatică până în 2013 și ce vor face începând cu 2014. Un alt aspect important cu privire la această finanțare va fi fondul de adaptare, un aspect care va juca un rol important pe agenda pentru că acest fond depinde de um, mecanismele uh, dezvoltate. Piața carbonului, după cum bine știți, uh, aici există solicitări puține de uh, reducere a creditelor, ceea ce înseamnă că există un venit și un profit mic din această um, taxă care se aplică și nu sunt colectați suficienți bani în acest fond. Există o altă Există alte state membre care vor să uh, se angajeze cu privire la uh, fondul de adaptare uh, în mod voluntar și doresc să adapteze finanțarea în continuare, dar toate acestea sunt discuții în contextul viitorului CFM. Per total, vorbim despre o ordine de zi uh, cuprinzătoare pentru COP19, cu multe decizii tehnice care trebuie să fie luate, dar și cu uh, bătălii politice. Din punctul nostru de vedere, dezbaterea privind uh, finanțarea ar putea fi folosite pentru a uh, bloca discuțiile cu privire la acordul din 2015 și așa ceva trebuie să evităm din punct de vedere politic, pentru că este foarte important să acționăm cu privire la schimbările climatice. De aceea trebuie să consolidăm uh, abordarea noastră și trebuie să colaborăm uh, și să ne îmbunătățim colaborarea cu toți partenerii noștri pentru a putea progresa și pentru a transmite mesaje clare și credibile și a da răspunsuri uh, credibile la întrebările legate de schimbările climatice. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Mulțumim pentru această introducere și pentru prezentarea generală pe care ne-ați oferit-o. Vom uh, merge și noi cu o delegație la Varșovia. Am uh, menționat acest lucru și de dimineață. Noi trebuie să solicităm și din partea Uniunii Europene, din partea statelor membre, seriozitate și, de asemenea, implicare financiară, astfel încât uh, sumele să fie adunate la un moment dat și să dea un rezultat bun. Ultima oară m-a deranjat faptul că atunci când uh, am avut delegații internaționale în vizită, am fost întrebați ce este dispusă Uniunea Europeană să ofere. Cred că trebuie să comunicăm mai clar care sunt uh, rezultatele și uh, ambițiile noastre, astfel încât opinia publică să fie informată. Au fost făcuți pași mici până acum, conferința va fi una importantă și subiecte uh, individuale, precum și cea, cel al finanțării, uh, joacă un rol foarte important și la noi, la nivel intern. Cum vor funcționa lucrurile pentru noi la Uniunea Europeană? Uh, aceste lucruri sunt importante și în ceea ce privește comerțul. Așadar, trebuie să redactăm această rezoluție, dar dacă uh, comerțul și negocierile politice se desfășoară altfel, atunci rezultatele nu vor mai fi aceleași pentru că trebuie să ne gândim la comerțul cu emisii și la uh, finanțarea măsurilor de adaptare în contextul luptei împotriva schimbărilor climatice. Și trebuie de asemenea să fim mai deschiși spre exterior și să ne comunicăm rezultatele. Vom începe acum uh, dezbaterea noastră. Vom discuta Vom asculta opiniile co-raportorilor, eu sunt unul dintre ei, dar mai întâi voi da cuvântul lui Karl-Heinz Florenz. Mulțumesc, domnule președinte. În mod absolut excepțional, vreau să salut pe un tânăr de lângă mine, care este un luptător uh, bătrân, domnul uh, Munti din uh, Olanda. Pe fața sa se vede câte bătălii am purtat împreună. Nu e un uh, deputat la ora actuală, dar e un prieten vechi și vom încerca împreună să lucrăm pe acest uh, dosar și de aceea i-am permis să se așeze chiar aici lângă mine. Deci, uh, Hemo, bine ai venit, dragă prieten. Hemo se simte mult mai bine aici lângă mine. Asta e situația. Revenind la subiect. Mă adresez reprezentantului comisiei. Am fost uluit să ascult că comisia ne spune că de-abia acum începem să ne gândim cum ne aducem noi contribuția. Am avut cam doi ani la dispoziție și uh, mi-aș fi imaginat să avem mult mai mult. E important și pentru politica națională, pentru că e, doar atunci vom ști încotro se îndreaptă Uniunea Europeană împreună cu Comisia. Aș vrea o explicație. Poate că nu știu, n-am fost eu suficient de atent. Ca întotdeauna noi vom încerca să găsim uh, o, uh, impulsuri pozitive. Vom face tot posibilul. Și avem uh, o șansă nouă, pentru că avem o nouă hartă mondială după Durban și poate că vom avea un nou pact sau pachet climatic care să fie totuși pe, o, pe un ton diferit față de ce am avut până acum. Dacă vrem așa ceva cu adevărat, atunci mă întreb dacă structurile de care dispunem sunt depășite sau nu din convențiile ONU. Cum să ne descurcăm cu 195 de state? Cum să ajungem împreună la uh, unanimitate? Protocolul de la Montreal este un bun exemplu. Au un sistem diferit, dar la final ajung la rezultate bune, chit că acestea nu sunt așa cum ni le-a spus astăzi uh, ministrul polonez, că sunt întotdeauna plăcute și simple. Viața nu este atât de simplă, lucrurile se vor mai uh, urâți din când în când. Și acum ajungem deja la câteva puncte neplăcute. În primul rând, trebuie să constatăm care sunt grupele, um, um, cum se încadrează ele și ce primesc ele. Fondul de climă, după cum ne spunea președintele, trebuie să dispună de cash, de flux monetar. Ce formă juridică va avea un asemenea acord pe viitor? Mă interesează dacă se Uh, pot depune și plângeri. Nu poate să servească ori uh, cine, cum dorește. Mecanismele de dezvoltare curată, CDM. Uh, am fost un apărător al acestora, dar știu că avem și experiențe negative. Și atunci mă întreb, ce facem și cu uh, MRV? Pentru că Până la urmă sunt multe lucruri care trebuie clarificate. Um, am ascultat astăzi care este rolul președinției și mi se pare că trebuie să existe uh, un, o forță motrice acolo. Mexicul a fost un exemplu bun și sper că uh, în săptămâna viitoare noul raport uh, IPCC să ne arate exact unde ne poziționăm și cum putem să continuăm. În al doilea rând vreau să spun că E important să nu lăsăm uh, mereu o impresie deprimantă. Există țări în lume, continente în această lume care sunt tot atât de harnice ca noi, cu ele trebuie să ne unim forțele. Dacă ne întâlnim, dacă mergem în Varșovia, ar trebui să ne întâlnim cu tailandezii, cu coreenii de sud, cu australienii și așa mai departe. Chit că nu e ușor, dar împreună trebuie să găsim uh, strategii comune ca să căpătăm pondere, fiindcă, fără pondere, influența noastră va fi minimă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Jörnsen nu este aici, uh, dar trebuie să citesc o declarație de-a domniei sale. Comentarii generale pentru conferința părților. Cred că interferența noastră ar putea fi limitată și de aceea ar trebui să folosim orice oportunitate pentru a crește și mai mult um, intervențiile în favoarea climei, ținând cont de rezultatele de la Doha și de la celelalte summituri și pentru a obține noi rezultate. În al treilea rând și cel mai important, să susținem un acord la nivel global pentru anul 2015. Proiect de rezoluție Două elemente sunt importante pentru ei. În primul rând, nevoia de a ridica nivelul ambițiilor și să obținem o reducere imediată pentru anul 2020 și să asigurăm acea limită de 2 grade. Pentru noi trebuie să rezolvăm problema uh, emisiilor până în anul 2050. În în altă ordine de idei trebuie să rezolvăm problema defrișărilor și a schimbării indirecte a destinației uh, terenurilor, iluc, așa cum... Acestea sunt cele două puncte, cele câteva puncte, mă scuzați, pe care Dan Jorgensen voia să le uh, prezinte astăzi aici. Sprijin pe deplin ceea ce v-am citit și sper să uh, includem în, mandatul nostru de negociere asta. Corin Paș, de la ALDE. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu ce s-a spus aici în sală. Și, într-adevăr, suntem mai mulți uh, colegi de aici care am participat la mai multe întâlniri de la Copenhaga încoace, încoace așa cum spunea Karl Heinz. Și, sincer vorbind, de fiecare dată a fost o decepție pentru noi. În primul rând, și acest lucru apare în rezoluție, delegația noastră este oarecum ținută deoparte de cadrul negocierilor, dar pe de altă parte, ceea ce ne afectează cel mai mult este că rezultatele care se obțin în această negociere sunt oarecum la nivelul minim. Așa că întrebările pe care le-am putea avea noi, acele chestiuni unde am putea ajunge la o poziție comună, astfel încât să facem presiuni uh, în vederea obținerii unor rezultate concrete, iată această atitudine mi se pare una foarte bună. În al doilea rând, cred că trebuie să ieșim din acest spațiu virtual în care ne aflăm. Avem uh, trei convenții la rând, trei conferințe ale părților în care se vorbește de o sumă de 100 de miliarde de dolari pentru anul 2020, dar Uh, făcând referință la o finanțare inovatoare, nu se precizează niciodată despre ce fel de finanțare este vorba. Uh, nu se știe dacă există o reprezentare din partea anumitor țări, asta este un lucru foarte bun, dar de fapt precizii și detalii concrete nu avem, așa că ar trebui să fixăm niște obiective foarte clare. Parlamentul și Europa cred că ar avea numai de câștigat uh, dacă am avea o viziune mult mai precisă și nu doar la nivel global asupra obiectivelor pe care trebuie să le atingem. Mulțumesc! Mulțumim, cor. Mulțumim. Bas Eichhout are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că Varșovia nu va reprezenta o adevărată revoluție, așa cum uh, unii ar dori, sau cred că se va întâmpla. Bineînțeles, cu toții sperăm, dar uh, sperăm uh, să se întâmple mai multe și în special pentru a pregăti întâlnirea de la Paris în 2015. Și unii colegi s-au cam plictisit deja de aceste întâlniri, summituri uh, pe tema climei și pe măsură ce așteptările vor crește, lumea se va uita spre noi să vadă ce vom face pentru întâlnirea din 2015. Și e foarte bine pentru că până acum așteptările au crescut până în 2009 și după aceea au fost în scădere. Așa că de data aceasta am senzația că atitudinea se schimbă un pic și avem motive să o facem și să pregătim momentul 2015 când se vor aștepta din nou rezultate. Și dacă, în schimb, stăm cu brațele încrucișate și așteptăm să se întâmple ceva, nu se va întâmpla nimic. Ar trebui să încercăm să profităm la maxim de această ocazie și probabil că summitul de la Varșovia va fi unul foarte dificil, dar dacă nu ne centrăm pe ce se va întâmpla acolo, la Paris nu se va întâmpla nimic. Și există și o altă întrebare importantă. Ce am învățat de la Copenhaga? Ce ar fi trebuit să învățăm de la Copenhaga? este că n-ar trebui să așteptăm până în ultima clipă și abia după aceea să punem totul pe masa negocierilor. Dacă a fost ceva de învățat, a fost că anul acesta, în ceea ce privește Varșovia, cel puțin să ne punem de acord asupra ceea ce dorim să pregătim pentru 2015. Mai avem mult, mai avem 2 ani și în 2 ani putem face foarte multe, dar nu dacă ne lăsăm pe spate și așteptăm ca lucrurile să se întâmple de la sine. Iată de ce summitul anunțat de Ban Ki-moon pentru 2014 este binevenit. Acesta trebuie să fie o etapă pregătitoare pentru 2015. Așa că ar trebui să utilizăm această ocazie pentru a pregăti o foaie de parcurs pentru 2015 și să ne punem de acord asupra felului în care vom prezenta obiectivele noastre și dorințele noastre. Dacă așteptăm până în septembrie 2000, uh, până în noiembrie 2015 pentru a vedea ce dorim, atunci nu se va întâmpla nimic. Deci încă din 2014 dorințele noastre ar trebui să fie foarte clare să vedem care este confruntarea cu datele uh, științifice pe care le avem și să vedem uh, ce trebuie să facă fiecare țară pentru a ajunge la un acord. Așa că sunt de acord cu ce s-a spus aici. Dacă ne potignim în ceea ce reprezintă partea financiară, știu că aceasta este un pericol foarte mare. Și ajungem la o altă chestiune importantă în legătură cu ce am învățat de la Copenhaga sau ce am învățat după Doha. Pentru că Uh, unul din summiturile de cel mai mare succes a fost la Doha, tocmai pentru că Europa a clădit o adevărată alianță cu, um, cu Africa și cu um, anumite insule și atunci s-au făcut presiuni și China și India au început să se miște și ele în direcția cea bună. Așa că trebuie să găsim un răspuns pentru a vedea ce oferă uh, Europa, în special pentru Uniunea Africană și și care sunt perspectivele noastre pentru 2015, pentru că dacă nu oferim nimic cu claritate, atunci vor crede că Europa este doar ambițioasă, dar nu oferă nimic. Și acesta va fi un element crucial la Varșovia. Cum să asigurăm că ambițiile noastre sunt credibile pentru a putea face presiuni, presiuni asupra celorlalți parteneri, China, India și Statele Unite. Aceasta este o strategie care a funcționat foarte bine la Doha și uh, la Durban, dar la Dorban, mă scuzați, dar n-a funcționat atât de bine la Doha, așa că trebuie să vedem ce putem face aici pentru a pregăti întâlnirea de la Varșovia. Și aș vrea să primez mai multe idei în acest sens pentru a vedea care ar putea fi perspectiva europeană. În încheiere, și asupra părerii cetățenilor, săptămâna viitoare vom avea un nou raport din partea IPCC și probabil că acolo uh, Săptămâna viitoare vom avea date științifice foarte clare, deși unii pretind că nu se întâmplă nimic, care să ne spună că, într-adevăr, um, trebuie să avem acel obiectiv de 2%, că este standardul minim și că aceasta ar trebui să fie ambiția noastră pentru toți, inclusiv Europa. Acesta va fi mesajul pe care îl vom primi săptămâna viitoare din partea oamenilor de știință și sper ca Europa să respecte aceste ambiții și să arătăm că pe baza acestor date putem obține un rezultat bun în 2015. Dacă noi suntem lideri, atunci vom putea obține rezultate, dacă nu, atunci uh, nu vom obține nimic de la Varșovia și de pe ce se va întâmpla în 2015. Urmează Criton Arsenis și apoi eu Leinen. Mulțumesc. Cred că a fost uh, o analiză foarte bună făcută aici toată presa va fi cu ochii pe noi la Varșovia și ar trebui să-i convingem pe aliații noștri și acest lucru s-a întâmplat încă de la Durban și deși acolo am avut rezultate foarte bune, dar după aceea nu ne-am respectat angajamentele. Acest lucru s-a întâmplat atât la Doha cât și la Durban. Și unii colegi au spus ă, Europa a făcut foarte mult. Noi am ă, devenit pionieri în acest domeniu, am elaborat ă, legislație în domeniu, am pus presiune asupra industriei noastre. Dar acest lucru nu se întâmpla în 2009 în Copenhaga și iată, în toți acești ani care au trecut s-au schimbat foarte multe. Acum sunt 90 de țări la nivel global care participă la această conferință a părților și 90 de țări care au elaborat legislații noi, legislații importante asupra măsurilor climatice. Nu mai suntem singurii care o facem. Prin urmare, reputația noastră nu mai este atât de bună se așteaptă de la noi rezultate concrete, finanțare și angajamente clare. Va trebui să um, uh, avem legislația finală în ceea ce privește MRV-ul și de asemenea LULUCF, deci uh, schimbarea destinației terenurilor și uh, gazele uh, florurate. Deci, uh, abia după aceea vom putea spune că am făcut tot ce trebuia din punct de vedere al legislației. Dacă nu recâștigăm încrederea aliaților noștri, dacă nu facem asta, atunci uh, la Varșovia rezultatele nu vor fi prea bune și aceasta va fi un semnal negativ pentru ce se va întâmpla la Paris în 2015. Deci Varșovia, din acest punct de vedere, este crucială și sunt de acord cu Bas. Trebuie să facem pași uh, foarte clari înainte, înainte de 2015. și să vedem cum ne îndeplinim angajamentele pe care le-am luat înainte de 2015 și cum ne vom pregăti încă din 2014, astfel încât rezultatul din 2015 să fie cel pe care îl așteptăm, pentru că altfel vom pierde această oportunitate. Și pentru a avea rezultate, va trebui să găsim uh, soluții inovatoare. În ceea ce privește defrișarea, de exemplu, știu că este una din îngrijorările noastre, voi prezenta amendamente. Dacă este să mă uit la rezoluția de anul trecut și să o citesc și dacă este să mă uit și la proiectul de anul acesta, atunci am putea eventual doar uh, orașele să le uh, schimbăm între ele și nu pot să spun decât că subiectele au rămas aceleași. Uh, fondul verde pentru climă este și el prezent. Prăpația de gigatone este la fel de mare, iar uh, Uniunea Europeană încercă din răsputeri să păstreze ceva influență asupra acestui proces. Mă tem că există anumite forțe care consideră această chestiune ca nefiind atât de urgentă și eventual chiar și tergiversează un pic procesul. O întrebare către Artur Venska aș vrea să știu dacă simte așa ceva, pentru că sunt țări care spun, da, de ce trebuie să cădem de acord în 2015? Avem timp până în 2020. Putem să facem asta la o altă conferință COP, nu trebuie să o facem la Paris, să ajungem la o înțelegere mai târziu. Dar eu cred că trebuie să subliniem urgența, caracterul urgent al uh, acestui aspect. Nu avem timp de pierdut, ba chiar din contră. Am pierdut până acum prea mult timp. În ceea ce privește această, acest deficit de gigatone, întrebarea este ce oferim noi ca Uniune Europeană, pentru că am stabilit obiectivul 2020 iar Parlamentul a fost uh, mereu ceva mai ambițios. La Cancun, la Durban, chiar și la Doha chiar și spre surprinderea mea, am uh, întâlnit o majoritate în plen care a spus că această parte a lumii, uh, o parte bogată care a început industrializarea și are atât de miliarde de tone uh, în atmosferă, trebuie să atingă un obiectiv mai ambițios decât 20%. Îmi amintesc de dezbaterea de azi dimineață și mă întreb dacă putem vorbi și în această privință de un regres, pentru că pare a se naște o atitudine ceva mai timidă cu privire la anumite formulări pe care le-am ales deja de trei ori. Iar uh, domnul Florenț dă din cap, nu știu dacă a fost <laughs> în direcția mea sau nu, în sensul că nu ne resemnăm, ci că noi, în calitate de Parlament, uh, rămânem cu standardul sus și spunem în continuare că trebuie să avem un obiectiv mai mare de 20%, pentru că dacă acum avem 18,4% 18 în 2013, n-ar trebui să ne vină greu să uh, tindem spre mai mult, chiar dacă știu că linia oficială de negociere se, uh, este condiționată. Însă noi suntem Parlamentul, nu suntem negociatorii, așadar dacă noi nu cerem mai mult, cine să o facă? Trebuie să ne gândim la uh, măsuri precum ILUC sau uh, emisiile auto și trebuie să păstrăm cei 30%, să preluăm vechea formulare și să avem din nou curaj să cerem acest procent și în anul 2013. Sperăm că nu ne-am pierdut curajul pe drum. Fondul pentru climă este gol, am spus acest lucru și ministrului de dimineață, ar trebui să ne gândim la sursele inovatoare pe care să le numim mereu. Uh, de asemenea, bugetele publice sunt goale, nu prea pot să-mi imaginez uh, alte mijloace, așadar ori avem nevoie de o taxă pe CO2 sau din uh, comerțul cu emisii sau de taxa pe tranzacții financiare. Ar trebui să numim clar și răspicat aceste surse de bani, pentru că la un moment dat lucrurile trebuie să iau o formă concretă. meargă. Îmi pare rău că grupul de lucru de la Bonn nu a registrat succes. Este vorba taman de acel grup care, în ceea ce privește implementarea, ar trebui să uh, fie un uh, pionier uh, cu privire la evaluarea și măsurarea emisiilor de CO2. Din păcate, la Bonn a existat Uh, un eșec. Uh, vom vedea care este semnificația în contextul conferinței de la Varșovia. Ceea ce mi-a plăcut uh, în această dimineață, printre afirmațiile domnului ministru Coroleț, avem acest proces ONU care este la fel de încet precum un melc. Și în lume se întâmplă mult mai multe spre bucuria noastră a tuturor. Și săptămâna viitoare are loc summitul uh, mondial al uh, primarilor. Și este surprinzător, de la New York până la Sydney, la nivel uh, de comunitate, este impresionant în ce măsură poate fi implicat nivelul local în acest proces și în ce măsură se iau toate aceste lucruri în considerare. Iar companiile, economia, și ele au două fațete. Avem vechile companii și le avem pe cele noi, care chiar fac multe. Și aceste două componente și acestea ar trebui să joace un rol important la Varșovia. Și în rezoluția noastră, desigur. Eu. Președintele, mulțumesc. Eu, Leinen, urmează doamna Dubrovka. yeah, sorry. Hvala, <coughs> hvala Da, interesantno je slušati ovu temu i činjenica je da mi kao zemlje članice moramo učiniti nešto konkretno kako... Mulțumesc! Foarte interesantă această prezentare și subiectul este interesant în sine. Trebuie însă să întreprindem pași concreți pentru uh, a apărea măsuri concrete. Sigur că fondul, după cum s-a spus, fondul ecologic este deocamdată gol și trebuie să vedem cum îl alimentăm. De asemenea, trebuie să verificăm cine va fi aliatul nostru, cine va participa direct, pentru că e un joc uh, la care participă în special marile state. Trebuie să ne întrebăm ce își poate permite Uniunea Europeană. Uh, cu cei 28 de membri ai săi. Europa e un continent mai mare. În 2011 am avut plăcerea de a participa la Congresul Autorităților Locale și Regionale. Am uh, cunoscut situația din state precum uh, Rusia, Caucazul de Sud, Turcia, foarte multe regiuni și state așadar, care nu sunt parte a Uniunii Europene. Din acest motiv, trebuie să învățăm să înțelegem care este realitatea. Nu va fi o conferință revoluționară aceasta de la Varșovia, dar uh, nu putem decât să sperăm uh, că Parisul nu va deveni o nouă Copenhaga. Conferința primarilor este foarte importantă, dar să nu uităm că există statele mici, provinciile, centrele urbane, care trebuie să participe și ele. Și mai e și dimensiunea drepturilor omului mereu discutăm despre respectarea drepturilor omului. Mă întreb dacă protecția naturii nu cumva, dintr-o anumită perspectivă, uh, implică și respectarea drepturilor omului, pentru că este vorba de asigurarea de apă potabilă, de um, um, o stare bună de sănătate, o bună educație. Toate acestea țin, de fapt, de dimensiunea drepturilor omului și atunci mă întreb dacă cetățeanul uh, global nu poate să aibă dreptul la um, o asemenea interpretare. Uh, E foarte important așadar acest subiect și în 2015 ar trebui să putem să semnăm un acord climatic și pentru asta ar trebui să putem formula obiective concrete. Președintele, aș dori să dau din nou cuvântul Comisiei, fiindcă au fost adresate câteva întrebări importante și poate vom primi și un răspuns. Poftiți, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, au fost câteva întrebări și am să încep cu um, ceea ce a spus domnul Florenț, care dorea să știe mai mult în legătură cu cum ar trebui să se pregătească Uniunea Europeană pentru negocierile din 2015 și ce poate aduce, care poate fi contribuția UE. Planul nostru era acela de a avea la începutul anului viitor o dezbatere cu șefii de state UE pentru a vedea care ar putea fi obiectivele țintă pentru Uniunea Europeană. Comisia a făcut deja analize în ultimii doi ani, avem foaia de parcurs pentru 2050, care este un punct de plecare, dar trebuie să facem o analiză mai detaliată pentru a vedea și consecințele pentru fiecare stat membru atunci când e vorba de promovarea acestor politici după 2020 și să învățăm din lecțiile trecutului în Uniunea Europeană în legătură cu implementarea politicilor actuale de mediu. Probabil că numai cu asta am putea avea încă o după masă de dezbatere aici la Parlament, pentru că punctele de vedere sunt foarte diverse asupra felului în care s-au implementat aceste politici. Deci pentru o astfel de dezbatere va fi nevoie de timp la anul înainte ca Uniunea Europeană să fie cu adevărat pregătită pentru a face o ofertă la nivelul negocierilor internaționale. Câteva state membre au început deja, probabil că ați văzut înainte de vacanța de vară, Marea Britanie și-a anunțat poziția, arătând că Uniunea Europeană ar trebui să uh, se îndrepte spre minus 40% până în 2030, cu opțiunea de a crește după aceea obiectivul până la 50% prin Uh, credite la nivel internațional de emisii. Deci cred că și statele membre trebuie să fie pregătite pentru a avea această dezbatere. O a doua întrebare în legătură cu ce ar trebui să facem pentru a menține a, uh, legătura noastră, alianța noastră cu insulele mici în curs de dezvoltare și cu Uniunea Africană. Există o conferință foarte importantă la care mulți din reprezentanții acestor uh, state se vor afla la Bruxelles, vor discuta cu Uniunea Europeană în legătură cu felul în care se poate îmbunătăți cooperarea lor la fața locului în următorii ani. Bugetul Uniunii Europene a fost oarecum uh, pregătit pentru perioada următoare, așa că acum trebuie să ne gândim din punct de vedere strategic cum vom desfășura munca noastră în domeniul climei și cum ținem cont de interesele aliaților noștri, care se referă în special la acești aliați și veți vedea că mulți dintre acești negociatori probabil vor veni la Bruxelles și vor petrece mult timp pentru a avea aceste dezbateri cu noi. E vorba de un test de credibilitate, pentru că nu negociem și dezbatem aceste chestiuni doar la conferințele internaționale, ci avem nevoie de chestiuni concrete și o cooperare concretă la fața locului, astfel încât poziția noastră să fie credibilă. Cel de-al doilea aspect este cel de a ne respecta angajamentele în ceea ce privește reducerea emisiilor. Peste două săptămâni vom publica uh, raportul de evaluare S-au menționat deja cifre în legătură cu scăderea emisiilor în Europa, cifre care ne arată cu claritate că am obținut mai mult decât am promis în prima perioadă de angajament. Chiar dacă o parte din această reducere, din motive destul de triste, și anume recesiunea economică, nu sunt atât de bune, oricum am obținut mai mult decât promisesem. În al doilea rând, aceasta ne pune pe drumul cel bun pentru a atinge angajamentele pe care ni le-am luat pentru anul 2020. Deși din punctul acesta de vedere cred că suntem credibili din punctul de vedere al ambițiilor noastre și ar trebui să venim cu propuneri, propuneri care deocamdată se discută la Parlament și la Consiliu, care să lase o marge de manevră și mai mare Uniunii Europene pentru a se prezenta la negocierile de la anul cu un plan ambițios și credibil. S-a pus o altă întrebare în legătură cu dezbaterile recente de la Bonn în care un grup n-a fost în stare să înceapă negocierile pentru că nu s-au pus de acord cu ordinea de zi. Aceasta s-a întâmplat uh, după Doha și cei care au lucrat la Doha, vă aduceți aminte că am avut 3 minute și 30 de secunde foarte interesante cu concluziile conferinței de la Doha unde s-au descris uh, cele nouă mari decizii, însă cu atât de mare viteză încât cei care au asistat la ce s-a întâmplat acolo, cei care au văzut uh, web streaming-ul, ați văzut uh, cum se încerca, practic, cineva încerca să prevină să nu se ia acele decizii, și anume Federația Rusă, și aceasta nu doar în numele lor, ci și în numele Belarusului și a Ucrainei. Și la Bonn s-a întâmplat același lucru și aceasta a fost un obstacol în adoptarea agendei. Au existat legături între Federația Rusă, de asemenea președinția poloneză, pentru a rezolva acest blocaj înainte de întâlnirea noastră de la Varșovia. Și sper să se rezolve aceste blocaje asupra raportului de monitorizare și în ceea ce privește anumite chestiuni de adaptare Grupul de lucru și-a continuat activitatea la Varșovia și își va încheia activitatea acolo. Dar deocamdată uh, nu avem un rezultat uh, clar 100%. Știți și dumneavoastră că întotdeauna atunci când e vorba de negocieri pot apărea surprize. Procesul de la Națiunile Unite. Aici cred că ar fi bine să spunem că au loc uh, multe activități în afara nivelului guvernamental, întâlniri la nivelul guvernelor europene, G20, 40 încercări cu uh, cele mai mari orașe reprezentate. Toate acestea fac presiuni pentru ca negocierile să meargă mai departe și să se recunoască ce uh, se așteaptă de la aceste inițiative. Dar aceasta este o sabie cu două tăișuri, pentru că unii vor spune că asta înseamnă că nu e nevoie de acțiune guvernamentală, că totul poate fi hotărât la nivelul primarilor, deci uh, trebuie să fim foarte atenți să vedem cum primim această activitate, pentru că activitatea primarilor poate, poate fi bună, dar nu poate înlocui activitatea guvernamentală, pentru că aceasta este până la urmă cea care se implementează în urma acordului. Este un lucru care nu poate fi înlocuit la niciun alt nivel. Poate fi completată, dar nu înlocuită pe de întregul. Mulțumesc! Da, Mulțumim! Mai avem de lucru, asta e clar. Domnul ministru astăzi a privit cu optimism către viitor nu putem decât să sperăm că îi vom împărtăși acest optimism. Sarcina noastră la Varșovia va fi aceea de a intra în discuție cu cât mai mulți oameni, cu ONG-uri, dar și cu alte organizații, întreprinderi, asociații. Asta va fi în primul și în primul în sarcina noastră, dar înainte de a ne trimite delegația acolo, va trebui să um, trimitem, să, să, să votăm, mă scuzați, uh, întrebarea cu solicitare de răspuns uh, oral pentru Comisie și Consiliu. Cine e de acord cu asta, vă rog frumos să indicați prin ridicarea mâinii. Împotrivă? Nu sunt voci contrare, voturi contrare, deci uh, așa vom proceda. Să nu uităm, pe 23 septembrie este termenul fixat pentru uh, depunerea amendamentelor. Vom vota la Envi pe 10 octombrie și vom avea și votul la plenară în a doua sesiune din octombrie, care are loc din 21 până în 24 octombrie. Avem următorul punct pe ordinea de zi. E vorba despre o infrastructură verde, valorificarea capitalului natural al Europei. Da, înainte să dispară toată lumea, cred că e mai bine să adoptăm de pe acum întrebarea cu solicitare răspuns oral. Pentru, împotriva obțineri, se adoptă. Așa, ca să reușim să bifăm și acest punct. Ar, acum dăm cuvântul autorilor întrebării, mai întâi domnul Tatarela. Cari colleghi, Condivido pienamente sia il testo della risoluzione. Dragi colegi, sunt perfect de acord ca cu acest text care va parveni Consiliului și Comisiei. Este o, un subiect foarte important. Infrastructurile ecologice vor căpăta o pondere în uh, uh noua organizare uh, teritorială și uh, trebuie să ne aducem contribuția pentru bunătățirea calității aerului, pentru uh, amenajarea spațiilor și pentru combaterea și preîntâmpinarea inundațiilor. Resursele naturale sunt foarte importante. E importantă uh, protecția acestora uh, pentru menținerea ecosistemului uh, din Europa. Aici uh, putem să mizăm pe procesul de inovare uh, putem să demarăm proiecte pentru crearea de infrastructuri ecologice. E necesar ca la comisie să existe instrumente de finanțare. Noi uh, credem că e important să existe toate măsurile necesare pentru crearea de infrastructuri uh, ecologice în toate domeniile, inclusiv agri și peș, și pentru o promovare a infrastructurilor verzi, trebuie să avem o abordare integrată în acest proces, trebuie să avem uh, o relație de simbioză, uh, e valabil uh, și în plan regional și în plan local pentru autorități și cetățeni. Doar așa va fi asumată răspunderea, mai ales în ceea ce privește implementarea și crearea acestor infrastructuri. Eu cred că a avea infrastructuri ecologice reprezintă o bună investiție în beneficiul naturii și al economiei, pentru că poate să existe mai târziu un schimb de bune practici. Până la urmă, acesta este viitorul Europei. O dezvoltare durabilă prin soluții care sunt prietenoase cu mediul și respectă natura. Mulțumim, domnule Tatarela. Edith Estrela are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și noi suntem de acord cu comunicarea făcută de comisie și cu întrebările care au fost uh, puse aici. Într-adevăr, natura ne oferă avantaje, ne oferă avantaje, avantaje pe care deseori le neglijăm. și ar trebui să tragem învățăminte pentru că patrimoniul natural este într-un proces de degradare continuă. Și aceasta face ca criza naturii să fie în creștere. Sunt mai mulți colegi care au vorbit deja despre catastrofe naturale. Protecția infrastructurilor verzi este foarte importantă, în special în orașe, orașe unde sunt peste 60% din locuitorii europeni. Aceasta, de altfel, prezintă și avantaje, avantaje pentru cetățenii europeni, dar și pentru comunitatea acestora în ansamblul ei. Avantaje de tot felul, după cum spuneam. De exemplu, pentru a lupta împotriva schimbării climatice. ar trebui găsite soluții coerente pentru a putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră, am putea reține apa, am putea purifica aerul și am putea crește biodiversitatea prin aceste zone verzi. Am, aș putea face o listă întreagă a acestor avantaje, dar n-are rost pentru că le cunoașteți foarte bine. De aceea este esențial să uh, subliniem importanța acestor chestiuni pe care le dezbatem și Comisia ar trebui să ne spună, odată pentru totdeauna, cum are de gând să promoveze dezvoltarea infrastructurilor verzi în Uniunea Europeană. Să ne spună care sunt măsurile pe care le va lua pentru a avea o politică a infrastructurilor verzi în uh, următorul cadru financiar multianual. Tot de la Comisie așteptăm să ne spună felul în care această politică ar putea fi integrată mai bine în toate sectoarele de activitate și în toate instrumentele adoptate la nivelul UE, așa cum se arată în această comunicare. Cum se poate traduce această propunere, cum se pot traduce aceste proiecte? Așteptăm explicații de la Comisie. De exemplu, ni se vorbește despre promovarea dezvoltării infrastructurii verzi pentru a putea susține rețea, rețeaua Natura 2000, îmbunătățirea a, conectivității între diversele puncte ale rețelei și de aceea ar trebui să aflăm de la Comisie ce se întâmplă cu promovarea infrastructurilor verzi uh, care sunt integrate în politica de coeziune și politica regională, politica de luptă împotriva schimbării climatice, gestiunea riscurilor de catastrofe naturale, politica agricolă comună și, bineînțeles, mecanismele de finanțare. Mai mult decât atât, ar trebui să vedem care este situația actuală ce progrese s-au înregistrat, și referitor la mecanismul de finanțare europeană, în ce măsură acesta poate susține promotorii infrastructurilor verzi. de exemplu, prin, a, cu ajutorul BEI până în 2014 și acesta este unul dintre proiectele prezentate de comisie. S-a vorbit aici despre infrastructuri verzi, despre proiecte ale comisiei, dar ar fi și mai bine dacă am întări soliditatea acestor proiecte și coerența lor prin adoptarea unei strategii la nivel european. O strategie care să permită să profităm la maxim de pe urma soluțiilor propuse. Nu este vorba aici de a avea uh, proiecte corecte uh, care să fie însă dispersate și care să nu aibă nicio coerență. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. In, in Dutch we have... Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Noi, în olandeză, avem o expresie care spune că cumperi ceva și mai primești ceva uh, la pachet gratis. Așadar, uh, infrastructura verde are atât de, aduce atât de multe beneficii încât uh, investești în ceva și obții foarte multe beneficii. Este incredibil câte pot fi câștigate. Uh, deci, uh, ar trebui să alergăm la magazine pentru a obține această infrastructură verde. Uh, sigur, e greu de explicat care sunt aceste beneficii, însă haideți să recunoaștem, în orașe, dacă investești în ecologie, în verde, obții un oraș mai sănătos, uh, managementul apei este mai simplu, este mai răcoare pe timpul verii, iar chiar și uh, prețurile la imobile cresc. Uh, este bine când ești proprietar de casă, deci uh, este bine pentru societate în linii generale. Este bine pentru coeziunea socială. Așadar, se pare că există doar avantaje, mult mai mult decât uh, costurile care merg mână în mână cu acestea. Orașul uh, olandez Nijmegen a trebuit să aleagă între un scenariu gri și unul verde, de exemplu, și au calculat costurile și beneficiile. În scenariul uh, gri, au avut o pierdere de 275 de milioane de euro, pe când în scenariul verde beneficiul era de 230 de milioane. Deci o diferență uh, de mai bine de 500 de miliarde de euro doar investind în infrastructura ecologică. În viața de zi cu zi, din păcate, nu este atât de simplu. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, integrarea infrastructurii verzi în celelalte uh, sectoare politice este esențială. În fondurile de coeziune, fondurile structurale, uh, PAC și așa mai departe. Însă foarte important, și aceasta, aceasta este una dintre întrebările pe care doresc să le adresez Comisiei, cum va traduce Comisia ideile sale în practică, astfel încât uh, guvernele locale, naționale, regionale să uh, poată folosi aceste instrumente. Dorește Comisia să redacteze niște linii directoare pe termen scurt, astfel încât să ajute mai ales uh, conducerile locale, guvernele locale, pentru implementarea infrastructurii verzi. În fine, domnule președinte, am discutat principiul uh, niciunei pierderi nete. Și uh, toată lumea, Parlamentul, Comisia, poate chiar și Consiliul, fără să știe acest lucru, a îmbrățișat ideea. Însă ar fi uh, bine să folosim această infrastructură verde și inițiativa aferentă pentru a vedea dacă putem să aplicăm acest principiu de no net loss și în domeniul fondurilor structurale. Pentru că proiectele uh, de infrastructură, în general, nu sunt uh, în avantaj pentru uh, natură, pentru mediu. Însă, cu câteva mici ajustări, pot fi aplic- se poate aplica principiul no net loss și uh, se pot obține avantaje. Așadar, întreb Comisia dacă este dispusă să implementeze acest principiu și în alte sectoare politice care au legătură cu infrastructura verde. Mulțumesc! Ana. Mulțumesc și acum Ana Rosbach. Mulțumesc, voi vorbi în daneză. EU-strategie om grøn infrastruktur. Salutăm uh, strategia privind infrastructura verde, pentru că merge mână în mână cu ideile susținute de grupul nostru un echilibru între statele membre și comisie. Este bine că nu dăm întreaga putere comisiei și credem că este un echilibru sănătos între cele două părți. Mă bucur să observ că multe elemente se regăsesc în această strategie, elemente valoroase. Și cred că este important ca infrastructura verde, care acoperă multe uh, sectoare politice, să fie subliniată în toate acestea, pentru că altfel nu are sens. Iar dacă este să vorbim despre economia din proiect, ar fi foarte bine și ar fi mai rapid dacă am finanța-o prin fondurile deja existente. <coughs> și nu să începem acum să creăm noi măsuri pentru a cere mai mulți bani, ceea ce este dificil de obținut chiar și în perioade bune. Sunt bucuroasă să observ că vorbim despre ceva care nu creează nevoia unei legislații noi europene și vom folosi toate instrumentele pe care le avem la îndemână, care există în legislația europeană și mai rar uh, putem observa că se întâmplă așa ceva. Mai rar utilizăm ceea ce avem. Este important să ne asigurăm că vom profita de experiența cu cele mai bune practici din statele membre, pentru că în felul acela câștig, acesta câștigăm timp și resurse și putem învăța unii de la alții. Pentru că nu trebuie să reinventăm roata de fiecare dată. Vă mulțumesc! Și în fine, uh, doresc să mai adaug ceva. Vorbim despre infrastructura verde care joacă un rol foarte important. Mulțumesc, Ana Rospach. Și acum dau cuvântul Comisiei, domnului Farngut, cel care reprezintă Comisia. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc uh, și deputaților pentru observațiile pe care le-au făcut cu privire la strategia noastră propusă pentru uh, infrastructura verde. Suntem recunoscători uh, pentru proiectul de rezoluție care a fost înaintat și considerăm că multe dintre mult din follow-up-ul important este inclus în ceea ce uh, ați pregătit dumneavoastră. Așadar, mulțumim pentru aceasta. Când vine vorba despre infrastructura verde, ceea ce doresc să subliniez este faptul că faptul că Comisia a decis să vină cu astfel de inițiativă în acest moment reprezintă un semnal uh, important al angajamentului nostru pentru această agendă. Iar potențialul agendei în legătură cu alte politici de mediu reprezintă de asemenea un factor important. Este o recunoaștere clară a faptului că există un potențial aici, un potențial care uh, merită exploatat în viitor, astfel încât să putem face diferența în interesul uh, nostru uh, general. Pentru că noi credem că infrastructura este o politică care aduce mai multe avantaje, lucru care a fost subliniat de mai multe ori și în intervențiile dumneavoastră. Când vine vorba despre follow-up-ul pe care îl facem noi, ei bine, o parte din acesta este exprimat în comunicarea pe care v-am transmis-o și permiteți-mi să uh, discut puțin despre câteva dintre elemente. Linii directoare. Da, lucrăm în redactarea anumitor linii directoare împreună cu celelalte servicii, așa cum am anunțat și în comunicare. În anumite cazuri suntem atât de avansați încât uh, liniile directoare au fost deja programate, uh, publicate. Este vorba despre, uh, de exemplu, suprapunerea cu fondurile regionale și lucrăm și la elaborarea altor linii directoare pe care sperăm să le finalizăm până la sfârșitul anului pentru a putea oferi statelor membre și tuturor autorităților implicate în uh, implementarea acestui proces posibilitatea de a face alegerea cea mai bună atunci când vine vorba despre infrastructură. Așadar, suntem pe deplin angajați. Doresc să mai subliniez însă un element. Încercăm să consolidăm uh, angajamentul în infrastructura verde prin linii directoare în statele membre. Însă trebuie să obținem angajamente și din partea statelor membre și a autorităților regionale cu privire la prioritizarea infrastructurii verzi. Și știți mai bine decât mine că dacă nu există cerere, putem face foarte puțin uh, de la nivelul comisiei. A sosit momentul ca această muncă de prioritizare să fie făcută la nivelul statelor membre. Și cred că a sosit de asemenea momentul să transmitem uh, mesaje autorităților locale și regionale și să le spunem că dacă ratăm această șansă, uh, ratăm pur și simplu șansa de a obține ceva în următorii șapte ani. Și uh, acest lucru ar fi un pas înapoi. Așadar, uh, avem aici o fereastră de oportunitate foarte importantă de care trebuie să profităm, altfel vom pierde multe șanse pentru viitor. În ceea ce privește șansele de finanțare, ele există în documentele pe care le-am adoptat ca o consecință a procesului de codecizie cu privire la politica regională sau în contextul uh, reformării politicii agricole comune. Așadar, există opening-uri pentru uh, infrastructura verde, dar trebuie profitat de ele. Și în anumite cazuri este vorba despre o alegere care trebuie făcută, despre stabilirea de priorități. Așadar, această alegere trebuie făcută și odată aceste alegeri făcute, suntem încrezători că infrastructura verde poate fi exploatată într-un mod semnificativ până la sfârșitul perioadei de finanțare. Pe lângă asta, se mai pune o întrebare. Colaborarea cu alți parteneri, cu alte instituții, astfel încât și acestea să facă mai mult. Legătura cu um, munca noastră și colaborarea cu privire la uh, Banca Europeană de Investiții și Mecanismul European pentru Stabilitate uh, este, reprezintă un exemplu în acest sens, dar mai există și alte posibilități putem mobiliza actori care încă nu s-au implicat uh, formal în proces și actori privați, pentru că considerăm că există potențial și aici, însă trebuie să acționăm. Trebuie să folosim stimulentele corecte și garanțiile corecte, astfel încât investițiile să fie uh, durabile și susținute. De asemenea, lucrăm cu anumite uh, strategii asociate inițiative de acest gen, nu le voi numi pe toate, dar una are legătură cu intervenția doamnei Estrela, deci conectivitatea și uh, linkul către uh, rețeaua 2020. Există, de asemenea, angajamentul de a explora posibilitățile pentru stabilirea TNG, proiectele TNG la nivel comunitar. Și aici putem să ne aducem o contribuție semnificativă uh, încet ceea ce reconectarea și defragmentarea la nivel european. și uh, în felul acesta și rețeaua Natura 2000 uh, ar avea de câștigat. Așadar, există uh, multe ingrediente pe care le avem, iar infrastructura verde poate să se transforme în realitate odată în plus și uh, Trebuie doar să profităm de acestea. Am auzit exemplul din Olanda, dar există și multe ale exe- alte exemple pe care le putem da. Noi nu inventăm nimic uh, prin uh, infrastructura verde, ci încercăm să creăm un cadru potrivit astfel încât infrastructura verde să devină un subiect cheie în toate statele membre. Și pentru a se întâmpla așa, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră permanent Așteptăm uh, și angajamentul altor instituții, al Comitetului Regiunilor și al CESE. Ei vor participa în noiembrie la o conferință și sperăm ca și Parlamentul European să participe la dezbaterea respectivă. Nu trebuie să uităm Consiliul, pentru că statele membre dețin cheia atunci când vine vorba de nevoia de prioritizare Uh, de pe urma căreia ar putea să beneficieze și infrastructura verde. Sper că am reușit să răspund la o parte din uh, întrebările adresate. Mulțumim foarte mult! Termenul pentru depunerea amendamentelor, 24 septembrie la ora prânzului, pe 17 octombrie vom vota la ENVI, iar în noiembrie se preconizează că vom ajunge și la plenară. Vă mulțumesc foarte mult tuturor care, celor care au particip, ați participat la discuție mulțumesc co-raportorilor, mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi, celor doi colegi. Urez tuturor o după amiază plăcută în continuare. Nu uitați, pe 25 septembrie ne vom uh, întâlni de la ora 19 până la 12 jumate și apoi după masa și uh, mai apoi pe 20, uh, și pe 26 septembrie sper să fie prezentă toată lumea. Fac un apel către secretariat uh, mai ales pe 26 septembrie de la orele 15, când vom avea o reuniune comună cu cei de la ITRE. Uh, o după amiază plăcută, iar celor care pleacă deja acasă, călătorie plăcută.